ordine de zi aprobat în 9 martie pe baza articolului 149 a fost distribuit. Ordinea, prin urmare, este considerată a fi adoptată. Aș vrea să vă prezint următoarea propunere de modificare a proiectului final de ordine de zi. Discuția privind Sudanul, cazul Asan Abdurahen și Abdumavala, vor fi înlocuite cu o discuție privind Zimbabwe. Pasore Evan Mavarire. Există obiecții? Dacă nu, considerăm ordinea de zi astfel modificată. În ceea ce privește luni, s-a cerut din partea grupului Europei Libertăților ca înalta reprezentată în ceea ce privește Wikileaks să discute acest punct ca prim punct pe ordinea de zi. Prin urmare, sesiunea se va prelungi până la ordele 24. Grupul respectiv prezintă acum cererea Domnul Brețel. Wikileaks Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Wikileaks a publicat un nou calop de documente și promite să mai uh, publice unele documente privind uh, activitățile CIA de urmărire a telefonelor de tip smartphone, uh, inclusiv ascultarea și interceptarea unor aparate precum televizoare, autovehicole, tehnologii care sunt de natură să nu poată fi detectate, care pot să ofereze independent și de la distanță autoturisme și așa mai departe. În ce privește uh, montarea și amplasarea unor uh, uh, amprente digitale de către CIA, trebuie să Eh, ne determină să reevaluăm unele evenimente eh, teroriste și nu numai unele incidente politice eh, din ultimul timp. Guvernul federal german a refuzat să facă declarații privind posibile implicații pe care le-a avut în Africa și Orientul Mijlociu până acum. Toate țările însă, nu doar Germania, sunt amenințate de uh, Uh, aceste noi tehnologii vicioase și de aceea cred că trebuie să purtăm această dezbatere azi în Parlamentul European. Există colegi care doresc să intervină împotrivă? Văd că nimeni nu dorește să intervină împotrivă, prin urmare supun la vot solicitarea grupului NFL cu privire la o declarație al vicepreședintelui Comisiei și în alte reprezentante cu privire la concluziile Wikileaks privind instrumentele folosite de hacking folosite de SIA. Cine este pentru această propunere venită din partea grupului ENF? Împotrivă? Abțineri? Propunerea se respinge. Prin urmare, ordinea de zi nu se modifică. Avem punct procedural, o solicitare din partea domnului Winberg. Herr talman! Jag vill att vi stryker omröstningen av vapendirektivet på dag... Mulțumesc, domnule președinte. Există o nouă directivă pe ordinea de zi care se referă la care se referă la directiva arme. Votul n-ar trebui să existe pe ordinea de zi și ar trebui să fie retrimisă în comisie pentru un studiu de impact. Onorevole Mastorc. Dorește să intervină cineva, doamna Omstorc? Ja, jubel schon bevor ich spreche. Vielen Dank. Văd că sunteți entuziast și nici n-am început. Deci, uh, pe ordinea noastră de zi, de joi după amiază, uh, este aici o solicitare de uh, o întrebare a grupului FDD. Este foarte important să știm despre ce vorbim joia după amiaza, deci este, vo- ne, este vorba de colaborarea dintre cărăuși și nu dintre ONG-uri care sunt implicate în activitatea în transportul migranților. Deci vă rog foarte mult să aveți grijă eh, la titlul care și traducerea sa pentru acest eh, raport și această dezbatere. Conferință. Hotărârea cu privire la titlu este luată de conferința șefilor de grup și, în cazul dumneavoastră, reprezentantul grupului a participat la toate reuniunile, deci subiectul este cunoscut. domnul Wimberg, există un calendar pentru a cere pentru a discuta schimbările, dar s-a depășit timpul maxim. Marți, grupul GUE-NGL a cerut ca o declarație vicepreședintelui Comisiei privind demolările continue ale caselor și a structurilor care aparțin palestinienilor să fie adăugată ca al treilea punct după amiază, după declarația vicepreședintelui Comisiei privind prioritățile europene pentru sesiunile Consiliului ONU pentru drepturile omului în 2017. Discuția se va încheia cu o rezoluție. Domnul Silichiotis are cuvântul pentru a prezenta această cerere din partea grupului GUE. Mulțumesc. Dragi colegi, politica impusă de israelieni în teritoriile palestiniene continuă și vedem, asistăm la din ce în ce mai multe demolări ale caselor, palestinienilor. Și am amenințări la adresa locuitorilor, dintre care mulți sunt copii. Credem că Uniunea Europeană trebuie să intervină. Delegația parlamentară, delegația Parlamentului cu Palestina s-a deplasat chiar în aceste sate și am discutat cu autoritățile israeliene care ne-au spus că demolările ar fi, putru- ar fi trebuit să se oprească în februarie și totuși ele au continuat. Și un mare număr din aceste state se vor confrunta în continuare cu astfel de demolări programate și în același timp se construiesc locuințe pentru israelieni în teritoriile palestiniene. Considerăm că această situație uh, este ilegală și trebuie să fie oprită. Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj prin care să arate că este împotriva acestor demolări ilegale și asupra acestor construcții ilegale de colonii israeliene. Numai așa putem garanta pacea în acest spațiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. qualcuno Vrea să intervină cineva împotriva propunerii pe care am auzit-o din partea GUE Angel? Vă rog. Euh, Domnule președinte, suntem împotriva acestei propuneri pentru că în comunitatea Canal al Armel, care se regăsește în zona C, ilegale sunt, de fapt, uh, clădirile de acolo. Vă reamintesc că în zona C israelienii dețin controlul întregului teritoriu și activităților de acolo. Palestinienii nu au cerut uh, autorizații de construcție recurg la toate, israelienii uh, recurg numai la căi legale și de altfel menționează că nu uh, se face nicio demolare până când aceste căi legale nu sunt uh, folosite la maximum. Prin urmare, suntem împotriva acestei sugestii uh, a colegului nostru, o discuție privind aceste demolări iminente. Îi atrag atenția, suntem în uh, luna martie, israelienii au spus foarte clar că înainte vor folosi toate căile legale pentru, a, uh, a pentru ca palestinii să accepte um, demersurile. Mulțumesc! Allora pongo ora in votazione. Supun la vot, vot cu apel nominal solicitarea pe care am auzit-o din partea GUE NGL pentru a adăuga pe ordinea de zi pentru marți, după declarația vicepreședintei Comisiei și în alte reprezentante, în ceea ce privește sesiunile Consiliului ONU pentru drepturile omului. Deci să mai adăugăm o altă declarație în ceea ce privește demolările continue de case și structuri care aparțin palestinienilor. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. La proposta è se respinge. L'ordine del giorno, pertanto, non è modificato. Prin urmare, ordinea de zi nu va fi modificată. A cerut cuvântul domnul Nones. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc pe scurt despre Turcia și declarațiile domnului Erdogan care se profilează foarte în termeni foarte puternici împotriva Uniunii Europene. A vorbit despre olandezi în termeni cel mai duri, i-a numit uh, descendenții naziștilor. Nu putem să permitem noi în Parlamentul European așa ceva și de aceea solicit ca pe ordinea de zi a plenare de această săptămână să fie inclusă o dezbatere pe această temă. Știu că este inclusă deja o dezbatere pe ordinea de zi din aprilie, dar acum situația este foarte concretă și acută. Veți putea să vă uh, prevalați de regulile interne, eh, puteți să spuneți că nu putem eh, include pe ordinea de zi motive obiective această dezbatere, dar nu ne putem închide în fața unei dezbateri care este, ar fi oportună, actuală și cred că este chiar necesar să vorbim în această săptămână despre Turcia. Mulțumesc! regulile trebuie să fie respectate vreau să vă reamintesc acest lucru pane předsedo vím že vaše řízení je velice demokratické. domnule președinte cred că um, modul în care conduceți această ședință este foarte rezonabil și vă uh, felicit pentru modul în care dați cuvântul, însă dacă se dorește o astfel de declarație ar trebui să cerem uh, un discurs de un minut, așa cum facem cu toții. Prin acest uh, Uh, caz, cred că ar trebui să aplicăm, în acest caz, ar cred că ar trebui să aplicăm articolul privind uh, discursurile de un minut pentru a se putea face astfel de declarații. La ringrazio per il consiglio. Vă mulțumesc pentru acest sfat. La relazione reca ora Acum Vă rog. Danke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tot legat de ordinea de zi, aș vrea să atrag atenția că proiectul de rezoluție alternativ depus de domnul Danta, cu privire la standardele minime pentru um, iepurii uh, aflați în creștere de masă, a, de, a depășit numărul de cuvinte uh, permis, ceea ce contravine regulilor de procedură interne. Constat că după trecerea <clears throat> termenului pentru depunerea acestui proiect de rezoluție, textul a fost scurtat. Scrie în regulament că, în mod excepțional, cu Uh, acordul președintelui se pot uh, depune modificări la un proiect de rezoluție atunci când aceste modificări vizează unele compromisuri. Președintele are uh, rolul și competența de a decize de la caz la caz asupra unor astfel de modificări. Domnule președinte, în acest context vă întreb dacă dumneavoastră, în calitate de președinte, considerați că este uh, legal și conform cu regulile acestui Parlament proiectul de rezoluție alternativ propus de PPE. Alora. Bun. Propunerea grupului PPE era, a fost mai lungă decât se permite. După cum știți, propunerea alternativă trebuie să fie mai scurtă decât propunerea inițială, însă, așa cum se întâmplă de fiecare dată, serviciile noastre au informat grupul PPE și textul a fost scurtat. Dat fiind că este vorba doar de o problemă de ordin tehnic, care ține de lungimea textului și nu de conținut sau de încălcarea regulilor, considerăm admisibilă, admisibil acest document. Este vorba de o problemă de ordin tehnic și serviciile s-au ocupat de rezolvarea sa. Mulțumesc, domnule, care acum direct cuvântul în calitate de raportor pentru raportul privind Mercurul. Vă mă rog.